Uh, uh, Dragi colegi, haideți să începem sesiunea din această după masă. Nu suntem atât de mulți prezenți, însă cred că este bine să începem. Doamna Gresle, președintele comisiei noastre, va reveni imediat. Însă mi-a propus să preiau eu președinția și să începem întâlnirea din această dupămasă. Ordinea de zi s-a schimbat puțin Primul uh, punct de pe ordinea de zi este raportul privind uh, protejarea intereselor uh, in financiare ale Uniunii Euro- Europene în domeniul agricol. Raportor este domnul Sarvama, căruia îi dau cuvântul acum. Vă mulțumesc, domnule președinte. Este, în primul rând, un privilegiu pentru mine să mă pot ocupa de acest raport din proprie inițiativă, pentru că perspectivele de viitor din fața noastră sunt imense și potențialul existent mă uh, sperie puțin pentru că această temă are un potențial foarte mare. Pe de altă parte, după cum vă voi explica în prezentarea mea, sarcina din fața noastră este una foarte dificilă. Poate este cea mai importantă provocare cu care ne confruntăm în Uniunea Europeană și aș îndrăzni să spun că este monstrul pe care l-am creat în uh, politica agricolă în ultimele decenii, mai ales din punctul de vedere al sistemului de control al PAC. Contextul în care văd eu această sarcină este noua politică agricolă comună și mai ales uh, așa numitele măsuri de ecologizare și dimensiunea de durabilitate. În sine, aceste două elemente sunt bune, însă problema pe care o avem noi din perspectiva controlului bugetar și de a proteja interesele financiare ale Uniunii este următoarea. Ceea ce ar fi trebuit să fie o simplificare a regulilor a devenit exact contrariul. De exemplu, Curtea de Conturi, în uh, avizul 1 din 2012 privind propunerea de regulament uh, pentru o politică agricolă comună pentru perioada 2014-2020, a tras atenția asupra următorului fapt aranjamentele pentru cheltuielile din politica agricolă comună rămân complicate, mai ales noul uh, cadru privind condiționalitatea nu reflectă reducerea necesară a nivelului de complexitate. Deci, cu cuvinte simple, în loc să simplificăm, regulile acestea devin tot mai complexe. Acest lucru este adevărat mai ales în ceea ce privește durabilitatea. Există trei niveluri. Un nivel de bază al uh, obligațiilor și cerințelor de mediu, peste care se suprapune în acest, din acest an un nou instrument de politică în pilonul 1, uh, plata directă verde, care reprezintă 30% din anvelopa uh, cheltuielilor naționale și pentru agricultori dacă aceștia doresc să își desfășoare activitatea respectând uh, cerințele PAC și dacă verificăm respectarea acestor uh, condiții de către agricultori, uh, creăm un nou nivel de probleme, de birocrație. Pe aceste două elemente obligatorii mai există și al treilea nivel, uh, dezvoltarea rurală. În uh, al doilea pilon există 30% din învelopa um, rezervată doar măsurilor voluntare și așa mai departe. Deci nu aș dori să spun nimic despre cât de necesare sunt și de dorit sunt aceste obiective, însă prin acest sistem, mai mult ca niciodată, cred că uh, trebuie să răspundem întrebării de a referitoare la necesitatea de a găsi un echilibru potrivit între o sarcină administrativă redusă și un control financiar eficace. Controlele din cadrul PAC ne costă deja în fiecare an în jur de 4 miliarde de euro. Și există temeri conform cărora, odată cu noua perioadă a PAC, în momentul în care vom intra, vom trece din prima viteză în a doua viteză, vom asista la rate de eroare mult mai mari, în urma auditorilor Curții Europene de, de, de Conturi. Ratele de eroare despre care discutăm aici la Comisia de Control Bugetar um, se vor înrăutăți probabil anul acesta și anul viitor în cadrul PAC ca urmare a cerințelor impuse în pilonul 1 și pilonul 2. Deci, unele din elementele pe care le uh, supun eu discuție prin raport se referă la eficiența din punctul de vedere al costurilor a acestor controle. După cum am spus, este vorba de o sumă de 4 miliarde de euro anuală. Ce putem face? Pentru că trebuie să respectăm cadrul PAC și ce este posibil în acest cadru. Pentru că dacă am decide să ajung la un, să introducem un, un sistem de control bazat mai mult pe performanță, așa cum se spune pe, în titlul acestui proiect, uh, proiect de raport din uh, propria inițiativă. Dacă ne-am axat mai mult pe criterii de performanță, cred că am reușit să obținem un grad mai mare de simplificare și aceste două elemente împreună uh, Sper că vor putea reduce costurile uh, controlelor efectuate și vor asigura în același timp o mai bună protecție a intereselor financiare ale Uniunii. o utilizare mai eficientă și mai adecvată a controlelor bazate pe evaluarea riscului, mi se pare a fi o idee bună Cred că există unele pericole care se ascund în spatele acestor uh, idei, însă nu aș dori să le prezint astăzi în detaliu. Apoi, disponibilitatea uh, datelor uh, fiabile Curții Europene de Conturi reprezintă un aspect cheie și cum vom reuși să atingem și acest obiectiv, cum vom convinge statele membre și agen- agențiile de plăți să raporteze datele corecte Comisiei Europene. Acestea sunt uh, unele din elementele cheie. Uh, desigur, nu ne putem ocupa de toate elementele prin, relevante prin acest uh, raport din proprie inițiativă o abordare s-ar putea axa pe noul uh, rol al autorităților de, cer- de certificare, așa cum sunt definite de noul regulament financiar al PAC, obiectivul fiind de a um, introduce un, un singur uh, sistem de audit cu un singur lanț de auditori de la beneficiarul final până la instituțiile europene. Din nou, este vorba de un obiectiv foarte ambițios dar uh, la care cred că ar trebui să ne gândim. O altă posibilitate ar fi o organizare mai flexibilă a controlelor. Ne îndreptăm mai mult înspre audit, audituri uh, pe criterii de performanță și să, creem, să creăm o legătură între aceste, acest nou tip de audit cu um, cu, cu eficiența costurilor pentru a atinge impactul pe care ni-l dorim. Dacă ne bazăm prea mult pe evaluarea riscului și dacă controlăm situațiile mai riscante, este posibil să creăm un cerc vicios prin care să găsim uh, tot mai multe erori. Acestea sunt uh, întrebările pe care va trebui să le analizăm. An- analizăm. Acest uh, raport din propria inițiativă va fi redactat în temeiul legislației actuale. Din punctul de vedere al calendarului, trebuie să ținem cont de anumite aspecte de exemplu, regulamentul privind plățile directe prevede ca până la sfârșitul lunii martie 2017 Comisia Europeană să prezintă un raport de evaluare al punerii în aplicare a dispozițiilor referitoare la zonele de interes uh, ecologic, ceea ce înseamnă că 5, 5% uh, din terenul arabil, dacă este vorba de suprafața mai mare de 50 de acri. De asemenea, până la sfârșitul anului 2018, Comisia trebuie să prezinte și un raport uh, de evaluare a monitorizării acestor politici. Din punctul de vedere al calendarului pentru acest uh, raport din propria inițiativă, astăzi are loc primul schimb de opinii și peste exact o lună, pe data de 24 martie, vom organiza o diere publică comisarul de resort, domnul Phil Hogan, a anunțat deja că va participa la această audiere. Vom avea și invitați uh, din partea Curții Europene de Conturi, reprezentanții ai agricultorilor și un al patrulea vorbitor va fi uh, noul uh, președinte al forului privind viitorul agriculturii, domnul Potocnic. După această audiere publică vom discuta proiectul de raport fie pe 13, fie pe 14 aprilie, după care vom stabili termenul limită de depunere a amendamentelor. Votul în comisie este prevăzut pentru luna mai și ca data indicativă pentru votul din plenară luna iunie. Cam atât am avut să vă spun acum. Vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră. Dorește cineva să ia cuvântul? Văd că nu. Atunci aș dori să-i dau uh, cuvântul directorului adjunct, domnul Măgele, din partea Comisiei Europene. Vă mulțumesc foarte mult. Permiteți-mi să încep prin a ne manifesta interesul față de acest raport Înțelegem faptul că aceste controle în cadrul PAC reprezintă o sarcină administrativă considerabilă atât pentru statele membre, dar și pentru Comisia Europeană și pentru Curtea de Conturi Europeană. Vă prezint câteva cifre. Este vorba de 15 milioane de tranzacții anual în uh, PAC, ceea ce în acest moment declanșează 900.000 până la un milion de verificări la fața locului. Dacă găsim modalități de a simplifica acest proces de control, de a reduce sarcina administrativă și domnul Sarvama a amintit uh, această cifră aproximativă de 4 miliarde de euro uh, de, pentru controlele efectuate. Deci dacă am reduce această sumă, ar fi un avantaj major. Aș dori să fac câteva comentarii legate de această temă în sine. Este important să înțelegem că eforturile de controlare a statelor membre și a Comisiei Europene sunt definite de, de schemele pol- politice, de sistemele politi- politice puse în aplicare. Cu cât un, un uh, schemă va fi mai complicată, cu atât uh, măsurile de control vor trebui să fie mai uh, complicate. Și trebuie să găsim acest echilibru între uh, posibilitatea de a detecta erori. Apoi, să nu uităm că este vorba de o, de o gestionare partajată, ceea ce înseamnă că statele membre trebuie să efectueze aceste controle. Drept urmare, o, o parte a responsabilității acestor controle aparține, revine statelor membre și nu trebuie să pierdem din vedere acest uh, punct în această dezbatere. Apoi, conform regulilor de, uh, de control care se regăsesc în cadrul de reglementare uh, european, deja se uh, bazează în mare parte pe evaluarea riscului. Avem nevoie de o asemenea abordare pentru a găsi într-adevăr oaia neagră și nu aș fi de acord în acest, acum cu părerea raportorului că uh, găsirea unui număr mai mare de erori ar reprezenta o problemă. Din potrivă, uh, cred că acest lucru ar fi util statelor membre să îndepărteze uh, aceste probleme de la uh, rădăcină. După cum am spus deja și după cum a spus comisarul de resort, această temă este o prioritate pentru dumnealui. Am uh, cerut uh, Consiliului uh, și Parlamentului European în scris sfaturi pentru a găsi o soluție la această problemă și așteptăm cu nerăbdare propunerile dumneavoastră, așteptăm cu nerăbdare să conlucrăm cu raportorul și îi vom oferi sprijinul de care are nevoie în pregătirea și redactarea acestui raport și în dezbaterile care vor avea loc și în această comisie. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Mergele. Nimeni altcineva nu mai dorește să ia cuvântul? Dorește raportorul să revină? Foarte pe scurt, pentru a răspunde comisiei, pur și simplu lansasem această întrebare dacă este posibil ca găsirea unui număr mai mare de erori să aibă un impact, nu spun că așa va fi, că vom găsi un, tot mai multe erori, însă este evident că cu toții avem același obiectiv, controle cât mai eficiente, cu un număr cât mai redus pentru a detecta problemele reale. Într-o lume ideală am controla doar exploatațiile agricole și parcelele de teren care nu funcționează bine și care nu sunt raportate în mod adecvat. Însă nu trăim într-o lume ideală și trebuie să înțelegem care este posibilitatea de a eficientiza mecanismul de, mecanismul de control. Și un lucru pe care aș dori să-l mai adaug, vă dau un singur exemplu, nu doresc să intru în detalii suplimentare, dar, de exemplu, Uh, sistemul de identificare a parcelelor de, de teren ar fi trebuit să ne ajute să eficientizăm sistemul, să ne permită o mai precisă măsurare a parcelelor de, de teren. Dar măs- aceste măsurători sunt verificate de două ori și nu știu exact care sunt uh, cifrele exacte, dar este evident că agricultorii nu pot avea încredere în acest sistem. Agricultorilor li se spune, parcelele dumneavoastră de teren au fost digitalizate, au suprafața următoare, aceste cifre sunt puse pe hârtie, în documente și până la urmă se află că de fapt parcela nu este atât de mare. Deci am uh, declanșat un, uh, un mecanism care se pare că nu funcționează atât de bine și eventual am putea reduce și din acest punct de vedere numărul controlelor. Mulțumesc! doamna Gresle. M-am trecut și eu pe lista de vorbitori. Uh, aud întotdeauna aceste plângeri refer, referitoare la numărul prea mare de controle, însă ar trebui să ne întrebăm care sunt domeniile unde nu, nu controlăm uh, nimic când vine vorba de măsurile uh, de piață. De exemplu, 95% din aceste măsuri nu sunt controlate. Nu, controlate. Deci, uh, nu aș dori să dau impresia că în fiecare an uh, cartografiem din nou uh, Europa. Nu aceasta este realitatea. Deci, aștept cu nerăbdare acest raport pentru că orice propuneri sunt binevenite, însă nu aș dori să dau impresia că există un ritm uh, foarte mare al, uh, cont- al uh, controlelor și, domnule Mogale, vă dau din nou cuvântul, dar până atunci uh, reprezentantului uh, Curții de Conturi, vă rog. Uh, well, I'm pleased. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur să aud că se critică controlele statelor membre în această privință și nu controlele efectuate de curte. Pentru că, sigur, noi facem o serie uh, limitată de controle, circa 183 pentru fiecare din piloni. Vreau să menționez faptul că conceptul unor controle unice a fost lansat uh, tocmai de curte în uh, într-un raport din 2004. A fost un raport din proprie inițiativă. Însă cred că mai E nevoie de ceva timp până vom reuși să îndeplinim recomandările din acel raport. Eu cred că noul rol a autorităților de certificare va putea constitui un rol important în noul sistem. La nivelul curții, cel puțin, acordăm sau investim multă speranță în îmbunătățirile care decurg din acest rol sporit, deși Uh, constatăm că rolul autorităților de certificare în ceea ce privește consolidarea controlelor nu a fost uh, pe măsura așteptărilor. Noi, în orice caz, ne așteptăm la controle mai bune. Vă aduceți aminte că în raportul curții din acest an, pe ambii piloni din PAC, pilonul 1 și dezvoltare rurală, am arătat că există un procent semnificativ de erori care ar fi putut fi evitate dacă controlele ar fi fost efectuate mai bine. Deci revenim din nou la controle mai bune decât uh, la un număr mai mare de controle. Curtea e, desigur, interesată în a folosi uh, rezultatele muncii altor instituții cu condiția, sigur, să ne putem baza pe fiabilitatea datelor. Am făcut un raport cu privire la fiabilitatea rapoartelor statistice din statele membre anul trecut și am ajuns la concluzia că nu prea erau fiabile. Acum, controlele bazate pe risc, la care s-a referit și domnul Mugle, un procent însemnat din controlele pe bază de risc efectuate de statele membre sunt prevăzute. Noi, în schimb, trebuie să operăm pe baza unui eșantion um, la întâmplare. Deci cam atât putem face noi în ceea ce privește aceste controle bazate pe riscuri. Ce aș mai adăuga ceva? Curtea încearcă de asemenea să-și optimizeze rezultatele auditului și uh, pentru prima dată pentru uh, auditul DAS pe anul uh, curent analizăm și chestiuni care țin de performanțe. Încercăm asa, așadar să folosim aceste audituri ca un fel de pârghi pentru a optimiza rezultatele pe ansamblu. Domnule Mögele, vă dau din nou cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să răspund la cele două comentarii care au fost uh, făcute uh, în ceea ce privește sistemele de identificare a terenurilor care trebuie să spun că au fost create pentru a efectua 100% controle administrative în ceea ce privește cele de plăți directe și alte măsuri bazate pe suprafață ceea ce înseamnă că există 100% controle administrative unde declarațiile fermierilor sunt comparate și uh, sunt uh, supuse la verificări uh, înregis, încrucișate cu, să spunem, registrul terenurilor. Și apoi se mai efectuează și 5% controle la fața locului, care în mod normal constau în măsurarea terenurilor găsite. Probabil că curtea poate confirma acest lucru și anume că deseori în timpul controalelor la fața locului, declarația făcută de fermier care poate corespunde registrului, practic nu corespunde realității din teren. Ceea ce înseamnă că terenul folosit este mai mic, că anumite terenuri nu sunt folosite în maniera în care au fost declarate și așa mai departe. Și în acel moment, dacă există o deviere între terenul declarat și informația găsită în teren, trebuie făcute corecțiile necesare și trebuie operate și reducerile corespunzătoare de plăți. Ceea ce înseamnă că dacă aceste lucruri nu sunt detectate de statele membre, ci de Curtea de Conturi, acestea se duc în uh, declarațiile de asigurare națională, ceea ce fac ca și descărcarea de gestiune să fie mult mai dificilă. Deci, până la urmă, iată, deci un registru bine uh, pus la punct a terenurilor uh, reprezintă un instrument important. Iar în ceea ce privește cele de 5% control la fața locului cu măsurători, unde se uh, găsesc, iată, um, multe situații în care declarațiile nu corespund uh, realității din teren. Președinte, în acest an au existat corecturi uh, majore din partea Comisiei în ceea ce privește rata de plăți prin agențiile de plată. Ce faceți acum cu toate aceste corecții? Ni le-ați comunicat, noi le-am luat la cunoștință, le-am și alocat un uh, loc uh, amplu în raportul de descărcare de gestiune Întrebarea mea este ce se întâmplă acum cu comunicările corectate ale statelor membre. În primul rând, ați arătat uh, și dumneavoastră că se efectuează și corecții financiare. Prin urmare, dacă constatăm prin auditurile noastre că sistemele de control nu sunt corespunzătoare, atunci uh, riscul care decurge pentru bugetul european este evaluat de către noi cât de concret posibil și apoi se prevăd corecții financiare. Acesta este primul pas. Al doilea pas este că atunci când ajungem la rată de eroare de peste 5%, trebuie pus la punct un plan de acțiune Același lucru, de fapt, se întâmplă și la rate de eroare între 2,5 și 5%, unde uh, facem totuși anumite diferențiere în funcție de măsurile întreprinse de statele membre și în cazul acestora nu se constituie o rezervă ca în cazul uh, celor cu rate de eroare peste 5%. Dacă planurile de acțiune nu sunt puse în practică, din 2014 avem posibilitatea să reducem sau să suspendăm plățile și cunoașteți probabil un caz care a dus până la urmă la o reducere a plăților și acest lucru se va întâmpla și pe viitor în cazuri similare. Practic, acum avem uh, un sistem uh, bine închegat, în sensul în care uh, acționăm și preventiv și corectiv Uh, atunci când depistăm rate de eroare mai mari de 2,5%, ceea ce înseamnă că uh, nu înseamnă de fapt că dacă un plan de acțiune este pus în aplicare, nu vor mai apărea poate și noi erori. Sistem, acest registru al terenurilor este de asemenea supus actualizării acelei imagini satelitare uh, Uh, trebuie actualizate și ele. Dar în orice caz, uh, în măsura în care constatăm uh, devieri și reacționăm din partea Comisiei. Mă bucur, spune doamnă președinte, dar permiteți-mi încă Ați făcut corectura la 83 la 5,99% pentru prietenii de la Agenția Rurală din Marea Britanie, ceea ce înseamnă că nu uh, ne putem baza pe datele din statele membre și acest lucru rămâne fără urmări. Care este motivul pentru care state membre raportează astfel de cifre și nu-și dau seama ce se întâmplă în propria ogradă? În primul rând, e vorba de faptul că acele controle care se efectuează în statele membre nu reușesc să descopere amploarea erorilor existente și că cele pe care le raportează nu corespund realității pe care noi încercăm să o reconstruim uh, după aceea. Asta pe baza controlului pe care le efectuăm noi, statele membre, a raportelor care ne parvin din partea Curții de Conturi și a informațiilor care ne vin din partea organismelor de certificare. Și pe această bază încercăm să stabilim amploarea uh, reală a problemelor care ne sunt raportate și să tragem consecințele și concluziile. Întrebarea e dacă statele membre ne comunică rezultatele unor controle insuficiente sau dacă au manipulat rezultatele controlelor. Pentru ultima situație, nu dispunem de dovezi și de aceea nu pot spune că suntem confruntați cu informații manipulate din partea statelor membre, ci, în primul rând, prin comunicarea unor rezultate de controle care uh, decurg din niște controle insuficiente. Și va, cum, cum vă spuneam, acest lucru duce la impunerea unor planuri de acțiune, constituirea de rezervă, uh, de rezerve și, în final, suspendare sau întrerupere uh, de plăți și corecții financiare, care, sigur, pot fi foarte importantă. Mulțumesc, domnule președință. Văd că mai sunt alte um, solicitări de intervenție. Încheiem astfel dezbaterea la acest uh, prim punct pe care l-am anticipat pe ordinea noastră de zi și ajungem acum la punctele care vizează descărcarea de gestiune a agențiilor pe care le vom discuta împreună. Ne bucură prezența reprezentanților agențiilor și are cuvântul pentru a ne prezenta o introducere colegul Cernețchi. Vă rog, aveți cuvântul. I hope uh, today... Mulțumesc, doamnă președinte. Astăzi e ziua victoriei pentru mine. După ceea ce am uh, pățit de dimineață, mi-am uh, împărțit discursul în două. Întâi voi vorbi despre agenții, astfel încât colegii mei să aibă posibilitatea să facă observații. Avem 32 de agenții vizate de descărcarea bugetară. Institutul de Inovație și Tehnologie. Am primit uh, aici uh, un aviz calificat din punctul Uh, curții de conturi. Uh, e al doilea an consecutiv când se întâmplă asta au fost identificate cam aceleași probleme ca și în anul precedent. Curtea de conturi a găsit uh, câteva certificate de audit emise de companii private deci auditul a fost efectuat în mod inadecvat în cazul Institutului European de Inovare și Tehnologie. Aceste certificate se ocupă de majoritatea, adică 87% din activitatea cheltuielilor Institutului de Inovare și Tehnologie. Mai mult decât atât, uh, verificările uh, ulterioare ale Institutului introduse în 2013 au confirmat faptul că verificările ex ante nu au fost eficiente. În consecință, EIT a trebuit să recupereze Uh, o pierdere cam de 3% din uh, cheltuieli uh, pierdute prin ineficiență. De asemenea, au fost probleme cu procesul de achiziții publice. În 2010 și în 2012 s-a întâmplat același lucru cu contractele 4 de achiziții publice. Toate aceste erori și probleme au dus la o rată de eroare în cazul institutului de 2 uh, până la 3% și atunci uh, ar fi firesc să cerem o amânare a descărcării bugetare. Acum, Frontex, o a doua agenție cu aviz calificat din partea curții, este la fel al doilea an consecutiv, la fel ca EIT. Au fost probleme cu verificările ex ante și aici Frontex uh, totuși a introdus verificări ex ante îmbunătățite în iunie 2013. De vreme ce majoritatea tranzacțiilor din 2013 au provenit din acorduri semnate înainte de iunie, acest sistem de verificare ex ante nu a putut fi verificat nu a putut fi auditat. În uh, concluzie, cred că în ciuda acelei, uh, acelui aviz calificat din partea curții, cred că Frontex ar trebui să primească descărcarea de gestiune datorită acestui nou sistem uh, de verificare ex introdus de agenție. Trebuie totuși pus uh, accentul pe mm, îmbunătățirea și eficientizarea unor mecanisme interne ale agenției pentru a remedia uh, neajunsurile identificate de uh, curte. Ar trebui de asemenea spus că mai multe agenții au uh, um, reportări financiare de la un an la altul, mai ales în cazul în care există operațiuni și procese multianuale. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Am primit solicitări de intervenție din partea raportorilor din umbră, colegul Șehovski. Vă rog. Děkuji, paní předsedkyně, drazí kolegové Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnelor și domnilor, vreau să mulțumesc curții de conturi pentru activitatea deosebită desfășurată în evaluarea bugetelor agențiilor pentru 2013. Vreau să mulțumesc de asemenea domnului Cerneschi, raportorul nostru, pentru activitatea sa excelentă pe acest temă. Vreau să mulțumesc agențiilor pentru cooperare în uh, elaborarea acestor uh, documente. Nu vreau să repet ce spunea domnul Czarnecki și de aceea am să mă concentrez doar pe anumite chestiuni care încă nu au fost menționate. Așa cum uh, arată documentele și auditurile, există probleme la agenții cu documentele și cu bugetele. Agențiile funcționează cu banii contribuabilului european. De aceea este nevoie să remediem imediat neajunsurile. Sunt de acord cu criticile domnului Cernețchi, dar aș vrea să subliniez și alte probleme importante, după părerea mea începând cu conflictul de interese. Conflictul de interese rămâne o mare problemă în multe agenții. Unele dintre acestea nici nu înțeleg conceptul foarte bine. Nu înseamnă că personalul sau experții au conflicte de interese. E vorba de existența unui potențial conflict de interese direct sau indirect. Fiecare agenție are o abordare diferită. Unele au mecanisme bune de control, altele au mecanisme mai uh, slabe, Comisia a emis o broșură cu orientări pentru agenții, însă ideea este că avem nevoie de o abordare armonizată a conflictului de interese. Trebuie ca acest lucru să fie soluționat de Comisie și Ombudsmanul European, care recent a redactat o propunere pentru Comisie tocmai uh, pe acest subiect și recomandă elaborarea unui cadru legislativ pentru această problemă. Eu sprijin acest uh, lucru pentru că uh, dominația intereselor corporatiste dăunează Europei în ochii cetățenilor săi. Aceleași reguli trebuie să se aplice tuturor agențiilor. În 2015, Curtea de Conturi va uh, elabora o urmare a raportului său pentru perioada uh, 2015-2025. Uh, uh, trebuie ca acest conflict de interese să fie urmărit încă din faza de recrutare. Pentru că de cele mai multe ori cazurile sunt descoperite prea târziu. Vă dau două exemple. În 2013, EFSA avea 50% dintre membrii bordului director în conflict de interese. EMI avea experți de la organizații dintre care 79% era un conflict de interese. Trebuie să repetăm de mai multe ori agențiile privind alimentele, agențiile privind medicamentele, sunt o poartă de intrare către piața europeană și nu ar trebui să fie controlate de către industrie. Consultările publice, transparența sunt vitale și sper că acest proces de transparentizare va continua. Comisia ar trebui de asemenea să evalueze în mod independent transparența și independența agențiilor pe același temei pe care publică și, a publicat și raportul anticorupție de anul trecut. Acest tip de rapoarte ar trebui publicate uh, cu regularitate pentru a avea în, în permanență uh, informații cu privire la ceea ce se face în combaterea acestor, acestor fenomene. În prezent avem 32 de agenții, 32, doamnelor și domnilor. Acestea s-au mulțit ca ciupercile în ultimii ani și nimeni nu a acordat atenție uh, întrebării dacă avem nevoie de aceste agenții și ce fac ele pentru Uniunea Europeană. Îmi cer scuze că sunt atât de direct, dar în cazul unora dintre agenții, cred că acestea sunt pur și simplu o risipă de spațiu. Unele agenții mai mici ar putea fi reintegrate în structurile comisiei, pentru că uh, sunt și agenții care fac cam același lucru. Acestea ar putea fi ar putea să, să fuzioneze. <clears throat> Sigur, pe de altă parte, sunt uh, în fiecare agenție reprezentate toate statele membre. E logic ca statele membre să-și dorească reprezentarea, dar până la urmă ajungem la absurd, pentru că plătim uh, pentru uh, deplasări ale unor uh, funcționari uh, europeni între mai multe sedii ale aceleiași agenții. De ce este nevoie ca aceste deplasări să fie făcute? De ce este nevoie de mai multe sedii când acești bani ar putea să fie folosiți mai eficient, mai rezonabil? Poate că găsiți aceste detalii amuzante, dar nu o să râdeți uh, foarte mult timp, pentru că eu am să mă concentrez foarte de aproape pe această problemă în următorii 5 ani. Profilurile agențiilor iarăși sunt interesante și insist asupra vizibilității și transparenței. Nu cred că toate agențiile tratează deschiderea și transparența la fel de serios cum le tratez eu. Am încercat să mă concentrez asupra întrebării dacă cetățeanul european mediu este conștient de existența acestor agenții. Dacă e să întrebăm un belgian, finlandez, un ceh sau uh, așa mai departe, eu sunt convins că uh, de multe dintre ele nici n-au auzit, nici măcar de cele care sunt uh, care au sediul în statul lor uh, membru. Nu vreau să fiu uh, destructiv, ci constructiv cu critica mea. Mă bucur să menționez Eurojustul, Frontex, Europolul. Sunt nume cunoscute și altele asemenea. În unele cazuri am fost personal și am vizitat aceste agenții sau am cooperat direct, dar nimeni nu-și dă seama ce, cu ce se ocupă aceste agenții. Eu sunt ceh și la Praga am lucrat în relații publice, dar niciodată nu auzisem de o agenție europeană la Praga. Agenția GSA, sunt convins că face treabă bună. Dar eu nu auzisem de ea. Această agenție ne costă sute de. Uh, aceste agenții ne costă sute de milioane de euro pentru promovarea activităților și nu fac nimic sau nu fac nimic vizibil. Informația ar trebui să fie prioritară. Ar trebui ca aceste agenții să informeze în legătură cu activitățile lor. În concluzie, aș vrea să spun în legătură cu noile state membre în cadrul agențiilor. Nu știu, sau ă, cât de tinere sunt aceste agenții. Ă, Republica Cehă este în ă, Uniunea de 10 ani nu suntem reprezentați în uh, anumite agenții. Polonia, iarăși, un stat membru uh, la fel de vechi, nu are reprezentați în multe agenții. Mi se pare foarte straniu acest lucru. Eu vreau să salut pe de altă parte faptul că un, o mână de agenții practic caută soluții de eficientizare a costurilor. CDFOP, Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale, de exemplu, este un bun exemplu, dar cred că se poate face mai mult, de exemplu, prin uh, evitarea deplasărilor și organizarea videoconferințelor, în schimb. În fine, și încă o observație de natură generală. Aici, la comisia noastră, avem tendința să criticăm cooperarea dintre agenții și statele membre. Cred că mai degrabă ar trebui să criticăm agențiile pentru că nu reușesc să comunice între ele și să coopereze. Nu se folosește îndeajuns sinergia dintre aceste agenții și cred că pe viitor atunci când vom avea mai multe agenții într-o singură țară sau chiar într-un singur oraș, se va putea face mult mai mult. Mulțumesc. Următorul pe lista mea este colegul Vogan. Mulțumesc. Vreau să mulțumesc și eu uh, raportorului și curții european de conturi. Cred că uh, raportorul a indicat deja că, cu vreo două excepții, rezultatele sunt destul de pozitive. Vreau să mulțumesc și domnului raportor din umbră pentru că a ridicat problema numărului mare de agenții. Probabil că, de fapt, ăsta era elefantul pe care nu-l vedeam noi în încăpere. Asta, de fapt, nu este responsabilitatea statelor eh, membre. Ați spus că mai multe state membre se luptă să păstreze agențiile care au sediul în capitalele lor. Asta nu ține de agențiile respective, ci de politica statelor membre respective, care au și ele un rol foarte important. Ar trebui de asemenea să discutăm și despre aspectele uh, pozitive. Desigur că există probleme cu unele dintre cele 32 de agenții. S-au menționat deja câteva dintre acestea. Unele dintre agenții încă n-au adoptat orientările comisiei în legătură cu transparența, uh, nevoia de a publica detaliile de administrare, declarațiile de interese. Unele dintre agenții nu au acorduri pentru întreținerea sediilor trebuie să aflăm și motivele pentru care se întâmplă astfel de lucruri. E vorba de vreo 10 agenții. O altă problemă pusă în document este nivelul ridicat de uh, fonduri reportate. E vorba de uh, două treimi dintre totalul agențiilor și o chestiune care ne preocupă care, pentru că se întâmplă de mai mulți ani încoace și indică faptul că ar putea să fie vorba de o problemă sistemică cu aceste agenții. Deci trebuie să cerem explicații pentru aceste reportări de fonduri. Sigur că e nevoie de o planificare mai bună a cheltuirii fondurilor bugetare. O altă problemă pusă de agenții este cea a personalului și a problemelor pe care le au din cauza lipsei de resurse. Multe dintre agenții au scris în uh, contribuțiile scrise că au probleme cu îndeplinirea mandatului din cauza lipsei resurselor uh, pe care le au uh, la dispoziție. Dar dacă ne uităm pe bugetul pentru ultimii trei ani, să spunem, veți vedea că deja au început, uh, au reînceput să crească alocațiile bugetare. Deci cred că ar trebui să ne punem întrebarea, dincolo de resursele pe care le au la dispoziție, de ce uh, agențiile uh, resimt uh, lipsuri? Și în ce fel aceste lipsuri pe care le resimt se reflectă în activitatea lor? cam atât am avut eu de spus. Mulțumesc. Mulțumesc. Următorul vorbitor este colegul Iarov. Mulțumesc. Doamnă președinte, în primul rând aș dori și eu să-i mulțumesc domnului Cernețchi pentru elaborarea acestor rapoarte. Un efort uh, extraordinar uh, 32 de agenții, uh, raportul și documentele de descărcare, de gestiune. Mulțumim foarte mult, uh, tot respectul nostru. Există trei agenții vis-a-vis de care am observații. Observații care sunt menționate și în document și la care s-a făcut referire deja și în cursul discuției. În primul rând, siguranța alimentară, respectiv EFSA legat de EFSA. Discuția cea mai importantă, în opinia mea, uh, o reprezintă pentru opinia publică independența acestei agenții de mari producători agricoli și de mari uh, comercianți în domeniul alimentației. E nevoie de un regulament prin care să nu mai fie posibilă această suprapunere între agenții europene și uh, societăți private. Și mai sunt și alte chestiuni care nu au fost soluționate legate de EFSA. Și anul trecut Parlamentul a solicitat EFSA să introducă o perioadă de tranziție de 2 ani ceea ce nu s-a întâmplat. Iar EFSA are acum o versiune nouă a um, politicii de independență, care a fost și publicată, dar nu reprezintă decât o reformulare a întregii chestiuni și nu e de fapt o revizuire ca atare. Cred um, că tot ce am solicitat noi în prealabil ar fi trebuit să ni se prezinte acum și mediatorul european și-a exprimat un punct de vedere critic în acest sens și a solicitat EFSA să revizuiască acest regulament cu privire la conflictul de interese. Este și un semnal cum că Parlamentul va trebui să facă presiuni mai mari pentru că EFSA trebuie să introducă o serie întreagă de măsuri astfel încât cetățenii europeni să aibă garanția că între o agenție europeană și marile întreprinderi uh, nu există um, legături uh, clare. Frontex. O problemă menționată și de Curtea de Conturi și anume accesul la embarcațiuni și diferite instrumente, care este destul de haotic și nu există niște reguli clare pentru aceste domenii. Curtea de conturi nu poate face audituri în acest domeniu pentru că nu există vreo sinteză a atribuțiilor care se efectuează în state membre și uh, uh, costurile aferente acestora. Credem că e nevoie de o viziune mult mai unitară. Avem nevoie de o documentare uh, mai unitară a diferitelor contracte existente. Și încă o chestiune legată de Frontex, uh, și anume sediul, dar uh, problema sigur că există și în cazul uh, altor agenții. Nu există aici un acord cuprinzător cu statul gazdă. Și a treia agenție la care aș dori să mă refer este Agenția pentru Inovare și Tehnologie, care de fapt se află sau își are sediul la Budapesta, deci în țara din care vin eu. EIT are din nou probleme contabile destul de mari în legătură cu descărcarea de gestiune de anul trecut, nu au publicat materiale înscris cu privire la modul în care intenționează să pună în aplicare recomandările efectuate. Acest lucru trebuie remediat. Curtea de Conturi a atras atenția și asupra unor probleme care țin de managementul financiar. Parțial, aceste chestiuni ar putea fi corectate dacă ar, sta la, dacă ar avea la dispoziție mijloacele necesare, mijloace pe care, de altfel, noi versii le-am uh, propus deja la înființarea EIT. Avem nevoie de mijloace de control, astfel încât centrele de inovare și cercetare care se uh, creează să folosească în mod corespunzător în mijloacele și parțial mai cred și este o problemă importantă și asta că atunci când se derulează proiecte de inovare, atunci acestea nu ar trebui să se refere doar la o perioadă limitată în care li se puseseră la dispoziție fonduri, ci ar trebui să vizeze și anii următori. pe baza unui uh, model financiar. Există consorții care de fapt, au fost înființate pentru utilizarea acestor mijloace UE. Însă nu e garantat că consorțiile care uh, au folosit acești bani europeni vor putea fi uh, vor putea avea o activitate durabilă și în continuare. Mulțumesc. Colegul Iavro, sigur uh, aveți dreptate în ceea ce privește numărul de rapoarte. Colegul Cerneschi s-a profilat în lider absolut uh, și vă veți menține această poziție cu siguranță, cel puțin până la următoarea descărcare de gestiune. Domnul Ali, acum. Cerneschi. Vă mulțumesc, dragi colegi, dragă domnule Cerneschi. În primul rând, aș dori să-mi exprim aprecierea față de raportul dumneavoastră privind descărcarea de gestiune acordată agențiilor europene pentru anul 2013. Este un raport excelent din toate punctele de vedere, pentru că se referă la funcționarea acestor agenții pe parcursul anului 2013. Ați analizat activitățile acestor agenții, dacă au respectat cerințele impuse de Comisia Europeană, ați evaluat gestiunea resurselor financiare și de personal, modul în care au colaborat aceste agenții între ele și cu Comisia Europeană și cum au colaborat de asemenea cu Parlamentul European. Aș dori însă să vă ofer câteva uh, fapte, să vă prezint câteva fapte din perspectiva mea. Nu am uh, nu există informații despre modul în care se este angajat uh, personalul, lucru care are un impact asupra gestionării resurselor acestor agenții. Există câteva agenții unde se întârzie plățile cu mai mult de 4 zile, 40 de zile, chiar dacă acest lucru se regăsește în uh, regulamentul de funcționare al, al acestor agenții, aceste plăți întârziate uh, vor avea un efect asupra uh, anilor care urmează, pentru că astfel se acumulează deficite tot mai mari. Una din temele importante pentru uh, Comisia noastră de control bugetar este să ne asigurăm că vechile angajamente sunt achitate. În momentul în care se semnează contracte, pe de altă parte, cu, uh, cu societăți externe, se pune întrebarea dacă aceste acorduri de consultanță nu sunt uh, prea scumpe, dacă nu se poate recurge la capacitatea administrativă de care dispun aceste agenții pentru a rezolva aceste probleme pe baza resurselor umane pe care le dispun, de care dispun aceste uh, agenții, pentru că cred din punctul meu de vedere, am putea să folosim mai bine capacitățile personale ale acestor agenții. Apoi trebuie să înțelegem mai bine cum funcționează aceste agenții pentru a ne asigura că operațiunile lor sunt uh, cât mai eficiente. Există 32 de agenții, unele dintre acestea au uh, sedii multiple Drept urmare, nu consider că avem la dispoziție suficient de, nu dispunem de suficiente informații despre modul de funcționare a acestor agenții. Trebuie să ne asigurăm că banii contribuabililor vor fi folosiți cât mai eficient posibil. În momentul în care discutăm despre cheltuirea fondurilor publice, Trebuie să înțelegem cum au fost folosiți acești bani și dacă agențiile au cheltuit acești bani pentru a aduce o plus valoare cetățenilor uh, europeni. Deci a rezultat o plus valoare în urma operațiunilor acestor agenții. Și permiteți-mi să vă dau câteva exemple. De exemplu, Agenția pentru Drepturile Fundamentale este o agenție care asigură respectarea drepturilor fundamentale și a libertăților cetățenești în Uniunea Europeană. Este vorba de respectarea standardelor minime, nediscriminarea cetățenilor pe bază de, în funcție de vârstă, orientare sexuală, afiliare politică și așa mai departe. La sfârșitul anului uh, fiscal, pe viitor mi-aș dori să văd o imagine clară care să ne arată cum a contribuit această agenție la o mai bună înțelegere a drepturilor fundamentale. Cred că situația actuală, tensionată din punctul de vedere al securității în uh, Uniunea Europeană, ne demonstrează cât de importantă este această agenție această agenție și celelalte agenții trebuie să sprijine Comisia Europeană și celelalte instituții europene în, pe parcursul procesului decizional, astfel încât deciziile luate să fie uh, cât mai bine uh, deciziile luate să, fie, să se bazeze pe informații concrete. În plus, unele agenții ar trebui să ofere sprijin statelor uh, uh membre agenția care uh, se ocupă de drepturile fundamentale, trebuie să sprijine statele membre din punctul de vedere al liberei circulației a cetățenilor, a ideilor, a bunurilor și așa mai departe. Și am o altă remarcă, eventual o completare pe care o propun textului dumneavoastră legată de Frontex. În contextul situației uh, actuale a Uniunii Europene și în contextul global actual, cred că ar trebui să obținem uh, mai multe informații din partea Frontex pentru a înțelege cum putem, face, cum putem gestiona mai bine fluxurile migratorii din, uh, care vin din Irak, din Siria și mă gândesc la statele care se află la periferia geografică a a Uniunii Europene, cum este Bulgaria, uh, țara din care provin eu, ar trebui să se bucure de o mai bună redistribuire a resurselor Uniunii Europene. Aceste state nu trebuie să fie singurele care trebuie să răspundă acestor presiuni migratorii, pentru că aceste presiuni migratorii nu afectează în mod negativ doar statele membre respective, ci întreaga Uniune Europeană și este nevoie de un răspuns solidar acestei uh, presiuni. Cred că dacă vom uh, combina toate eforturile, dacă vom îmbunătăți sinergiile posibile între, între agenții și dacă vom îmbunătăți relația între raportul costuri-beneficii, acest lucru va reprezenta un bun rezultat și cred că acesta este principiul pe baza, pe baza căruia va trebui să decinăm acordarea descărcării de gestiune acestor agenții. Mulțumesc. A, dau cuvântul acum domnului Coleman. Vă mulțumesc, doamna președinta. Aș dori să mulțumesc și eu, ca și ante, antevorbitorii mei, colegului nostru Cearneschi, pentru, acea, pentru munca dumnealui cuprinzătoare voi fi foarte succint pentru că s-au spus deja multe lucruri, însă pentru mine este important să reiterez câteva puncte. Cred că această temă are o legătură cu uh, tema discutată la punctul anterior de pe ordinea de zi. Cred că banii pot fi cheltuiți în mod puțin eficient, dar foarte conform. Uh, Drept urmare, mie mi se pare să, ca pentru noi să înțelegem care sunt beneficiile pentru instituțiile noastre, pentru, cetățe, pentru cetățenii europeni. Și dacă mă gândesc la uh, agențiile europene, este evident că în Uniunea Europeană avem un dezavantaj. Convenim nu, a, nu asupra celui mai uh, mic numitor comun și asupra soluției care este cea mai uh, costisitoare până la urmă. Fiecare stat dorește să obțină un avantaj uh, anume în urma unor negocieri. Și în acest context cred că avem nevoie de un grad mai mare de transparență și nu trebuie să pierdem din vedere uh, Uh, liniile generale. Agenția Frontex este un bun exemplu în acest sens. Pe de o parte, investim fonduri în această agenție, un lucru important și necesar, însă nu este suficient pentru că știm în același timp că acordul de la Dublin, regulamentul uh, Dublin 2, nu mai are nicio, niciun uh, impact. De fapt, acest regulament este ignorat și continuăm să investim uh, fonduri într-o politică care nu este deloc comună, așa ar trebui să fie. Deci, cred că ar trebui să spunem cetățenilor europeni care sunt domeniile în care putem să realizăm ceva și atunci uh, putem să facem uh, investiții chiar și mai mari. Și eu consider că um, nu doar țările de la periferia Uniunii Europene trebuie să facă față presiunilor exercitate de solicitanții de azil, de refugiați. Deci avem nevoie de transparență, să înțelegem care sunt costurile generate de instituțiile noastre și care sunt beneficiile generate de acestea. Doar așa vom reuși să uh, interesăm mai mulți cetățeni de, uh, pentru ideea europeană. Mulțumesc. Uh, nu știu dacă vreun reprezentant al agențiilor dorește să ia cuvântul, domnul Iarum din partea Agenției pentru Drepturile Fundamentale. Vă rog. Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult, doamna președinte, pentru invitația de a participa astăzi la reuniunea comisiei dumneavoastră. Aș dori și eu să mulțumesc raportorului pentru proiectul de raport excelent. Am luat uh, notă de uh, comentariile constructive privind uh, Uh, fondurile uh, preluate și transferate în uh, alți, în alte exerciții bugetare. Într-adevăr, este o problemă pe care va trebui să o rezolvăm. Au fost adresate unele întrebări unor agenții specifice și nu voi răspunde acestora însă aș dori să răspund unor uh, observații făcute deja. domnului Ces- Cescovski, în primul rând. Vă mulțumesc pentru comentariile dumneavoastră de asemenea. În ceea ce privește conflictul de interese, o temă pe care ați amintit-o dumneavoastră, și pentru Agenția noastră a fost o problemă, am încercat să găsim echilibrul potrivit. În septembrie 2014, deci în urmă cu aproape șase luni, am efectuat un uh, sondaj prin care am uh, întrebat uh, agențiile care este mecanismul, dacă au mecanisme uh, în vigoare din acest punct de vedere. Răspunsul a fost uh, că 88% din asemenea agenții dispun de asemenea politici, deci cred că există deja cadrul potrivit în acest moment. Apoi, când am întrebat aceste agenții în ce măsură au pus în aplicare uh, Uh, CV-uri, declarațiile de interese ale membrilor uh, consiliilor directoare, ale uh, personalului de conducere. În momentul respectiv, 61 dintre aceste agenții publicaseră asemenea informații, deci mai mult din jumătate dintre agenții au întreprins deja unul dintre acești pași, un pas important pentru a crea acest nivel necesar de vizibilitate sporită. Deci, cred că aceste agenții se află pe calea cea bună, însă trebuie să continuăm uh, schimbul de opinii uh, pentru a îmbunătăți situația și, într-adevăr, aveți dreptate, uneori situația este deosebit de complicată. Din punctul de vedere al comunicării, politicii de comunicare care să susțină vizibilitatea acestor agenții, pe parcursul anului, uh, anului trecut, în momentul în care agenția noastră a deținut președinția rețelei din care fac parte toate aceste agenții. Această temă a fost o prioritate pentru noi. Ne-am dorit să sporim vizibilitatea, nu doar de dragul vizibilității, ci pentru a contribui la înțelegerea modului în care funcționează aceste agenții Um, am făcut anumite progrese, însă mai avem un drum lung de parcurs. Unul din pașii pe care i-am uh, făcut recent, am uh, discutat cu Comisia pentru a uh, înțelege cum putem folosi o parte din o parte din instrumentarul de comunicare care există deja la dispoziția Comisiei Europene, tocmai pentru a pentru a folosi unele din serviciile existente deja la Comisia Europeană. Este doar un exemplu al uh, inițiativelor uh, pe care le luăm în acest sens. În ceea ce privește o sinergie mai consolidată între agenții, din punctul de vedere al capacităților administrative, lucrurile pot fi îmbunătățite și aici, însă am parcurs deja uh, o cale destul de lungă din acest punct de vedere, uh, în ceea ce privește agenția uh, mea. Există mai multe acorduri uh, încheiate cu alte agenții și am fost abordați de Comisia Europeană care dorește să folosească unele din instrumentele de gestionare pe care le-am dezvoltat noi la agenția noastră. Am uh, convenit un uh, cadru de cooperare care, uh, din punctul de vedere al activităților de audit, reprezintă un pas mare înainte. Acest cadru a fost sprijinit de toți directorii implicați și, în plus, după 10 ani de discuții purtate cu Comisia, am convenit uh, un, uh, un acord asupra așa numitului sistem SISPER care gestionează uh, personalul. După cum am spus, discuțiile au durat mai mult de 10 ani și am ajuns în cele, în cele din urmă la un acord comun. Uh, de asemenea, ne oferim asistență când vine vorba de achiziții publice, de, de, de licitații și din alte puncte de vedere. Dacă îmi permiteți alte două remarci, cred că domnul Iavor s-a referit la acordurile privind sedile. Avem o foaie de parcurs în care se, se prevede necesitatea de a discuta problema sediului. Mai avem foarte multe lucruri de făcut din acest punct de vedere. Trebuie să avem o atitudine mai fermă în fața statelor membre. Unele dintre aceste agenții, după ani și ani de zile, nu au un acord privind uh, sediul lor. Este o situație uh, inacceptabilă după atâți, atât de mulți ani și este un lucru care are un impact major asupra modului de funcționare a acestor agenții. Apoi au fost adresate câteva întrebări uh, agenției uh, responsabilă pentru respectarea drepturilor omului. Aș putea să vă răspund acestor întrebări în mod uh, bilateral Însă am uh, cerut deja o evaluare externă după primii 5 ani de funcționare, așa cum se cere prin regulamentul care guvernează activitatea agenției noastre. Și uh, vă asigur că agenția noastră are un uh, impact mare asupra dosarelor relevante din acest domeniu, accesul la justiție, de exemplu, am reușit să influențăm strategia privind uh, securitatea internă a Uniunii Europene. Pentru prima dată, uh, Uniunea Europeană discută în mod automat despre drepturile fundamentale care trebuie respectate în contextul definirii uh, strategiei privind securitatea internă. Mi se pare că este un pas înainte important deci cred că agenția noastră a contribuit la, uh, la influențarea acestei dezbateri. În general, când vine vorba de toate agențiile europene, v-am transmis un document uh, legat de uh, procedura acordării descărcării de, de gestiune um, și am încercat să răspundem întrebărilor pe care le-ați avut dumneavoastră. Poate există o divergență de opinii când vine vorba de plus valoarea și cum înțelegem noi plus valoarea pe care o aducem cetățenilor uh, europeni. Documentul se, se are titlul O privire de ansamblu asupra sarcinilor centrale plus valoarea adusă de aceste agenții și este o încercare de a explica uh, activitățile pe care le avem și modul în care cheltuim fondurile publice. Vă mulțumesc, doamna președintă. Vă mulțumesc. Uh, salutăm prezentarea acestui document pe care, ni l-ați, pe care l-ați uh, amintit. Și acum în numele EIT, domnul Kern este uh, prezent. Vă rog. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să mulțumesc deputaților pentru comentariile numeroase și valoroase pe care le-au făcut la adresa EIT, în special în baza raportului Curții de Conturi vis-a-vis de operațiunile noastre pentru 2013. Aș dori să ofer un răspuns celor două chestiuni ridicate în discuție rata de eroare detectată de verificările noastre, care se consideră înaltă, și chestiunea vis-a-vis -vis de achiziții. Apoi aș dori să mai uh, fac comentarii vis-a-vis -vis de alte patru chestiuni generale care au fost formulate și la adresa EIT. Eficiența operațiunilor, cooperarea cu alte agenții, precum uh, chestiunea recrutării și impactul asupra rezultatelor, pentru că mm, sunt chestiuni uh, cheie cărora le acordăm o foarte mare atenție. Însă să începem cu rata de eroare și nivelul controlelor. Vreau să clarific faptul că ne bazăm verificările pe trei nivele de control. Primul nivel este uh, reprezentat de controle direct efectuate la beneficiarie. Și aici uh, apare și problema costurilor aferente uh, acestor controle și au fost identificate puncte slabe uh, în acest sens, așa cum a spus și Curtea, dar în anii precedenți am uh, luat măsuri pentru a îmbunătăți uh, valoarea acestor certificate de costuri. Și cred că am ajuns acum la un nivel mult mai fiabil acestor. Al doilea nivel de control reprezintă propriile controle, cele exante efectuate de către IT. Ceea ce aș dori să subliniez faptul că este vorba de un amestec de tipuri de controle care constau în verificarea acelor certificate de cost pe care le-am primit și care au menirea să detecteze punctele slabe care există și care, de fapt, sunt foarte eficiente în uh, evitarea erorilor și evitarea de plăți eligibile. Și un al treilea nivel de control se referă la auditurile expost, efectuate de auditori extern și care duc la această rată de eroare care a fost menționată și care în continuare se consideră că e prea ridicată. Aș dori însă să clarific că aceste audituri expost uh, cuprind două elemente. Riscul expost uh, pe bază de șantioane pe care până la urmă duc la acea arată de eroare. Și apoi mai există și un eșantion care este foarte randomizat și unde rata de eroare este de doar 1,37% și noi nu considerăm că este vorba de o rată de eroare ridicată în comparație cu alte um, politici, ca de pildă um, cercetarea, unde nivelul erorilor este mult mai ridicat. Date fiind aceste lucruri, uh, pot să spun că toate aceste nivele de control au fost îmbunătățite. În anii precedenți suntem pe calea cea bună până când ne asigurăm că nu se efectuează plăți pentru cheltuieli neeligibile. Îmi cer scuze că m-am lungit un pic, dar cred că a fost important pentru a clarifica nivelul de fiabilitate a acestor trei nivele de control. În ceea ce privește achizițiile EIT, al doilea punct care a ridicat uh, critici, Aici, într-adevăr, s-a constatat că anumite contracte au fost uh, cu nereguli, constatare a Curții de Conturi. Noi nu doar că am uh, anulat aceste contracte, ci am făcut și un audit intern de valoare a propriului nostru sistem de audit. După care am revizuit uh, din capul locului procedurile noastre. Ne-am consultat în acest sens cu alte agenții pentru a îmbunătăți controlele și am făcut și formare pentru personal. Cred că astăzi ne aflăm într-o situație mult mai bună, astfel încât să nu mai apară aceste tipuri de erori în domeniul achizițiilor. Și apoi Permiteți-mi să mă refer și la alte comentarii care au fost făcute vis-a-vis -vis de recrutare și cooperarea cu alte agenții ceea ce privește eficiența cu cei 50 de salariați care gestionează un buget de 2,7 miliarde, ducând totuși acest nivel ridicat de asigurare, arată o bună um, gestiune și cred că și cooperarea cu alte agenții este exemplară. Trebuie să nu concide acest lucru. Cooperăm foarte strânsă uh, și cu alte agenții, ca de pildă uh, Uh, cea din Ungaria, cu care am semnat și un memorandum de înțelegere. Practic, uh, i-am și găzduit la noi în timp ce se mutau și am făcut schimb de bune practici în ceea ce privește achizițiile. De asemenea, mai uh, detașăm personal în alte agenții, mm, ca de pildă în situații atunci când, se, când au loc proceduri de selecție și de recrutare a personalului. Cred că astfel am putut răspunde comentariilor vis-a-vis -vis de lipsa de cooperare. Eu, din potriva, cred că cooperarea este una foarte strânsă. În ceea ce privește recrutarea personalului, cred că funcționăm destul de eficient cu un număr scăzut de salariați și gestionăm un buget destul de mare. Mai avem totuși nevoie de o creștere a numărului de Uh, salariați pentru a îmbunătăți nivelul uh, controlelor. Suntem în discuție cu Comisia în acest sens. Vrem să rămânem eficienți, nu ne propunem o creștere mare de personal, dar ar fi totuși nevoie de o creștere a numărului de salariați pentru a îmbunătăți nivelul de control. S-a mai vorbit uh, apoi și de impact și de rezultate, element esențial pentru a demonstra că se ajunge la crearea de inovare, de locuri de muncă și că din activitățile noastre rezultă și startup-uri. Am creat două grupuri de lucruri strategice în această privință, în care activează și uh, salariații noștri, experți externi, cu care am elaborat o strategie prin care analizăm și rezultatele obținute, încercăm să găsim indicatori de măsurare a acestor rezultate și să arătăm că avem performanțe bune în domeniile tematice în care activăm, educație, inovare și creare de afaceri. Iată deci eforturi pe care le facem pentru a vedea cum pot fi măsurate rezultatele. Și apoi mai un alt grup de lucruri strategic cu privire la durabilitate, în special uh, sustenabilitatea financiară, de altfel, <laughs> pentru că pe med- termen mediu ne-am dorit ca aceste parteneriate să genereze venit propriu și să devină independente și să nu depindă de finanțările EIT. Sunt uh, chestiuni cheie pentru noi. Și în final, am, se efectuează și un audit de performanță din partea Curții de Conturi uh, la noi, deci vom avea date mai clare în curând uh, și asupra impactului operațiunilor. Mă voi opri aici, însă am vrut să arăt că luăm uh, foarte în serios comentariile și că lucrăm la probleme pe care le-ați ridicat în discuție. Astăzi cred că se poate consemna uh, un progres substanțial față de situația de acum 2 ani. Mulțumesc. Pentru Frontex are cuvântul domnul Arias. Mulțumesc, domnul președinte, mulțumesc pentru faptul că mi-ați acordat cuvântul și pentru invitația adresată de a participa astăzi. Proiectul de raport, așa cum a fost prezentat de domnul raportor, reflectă, în opinia noastră, în mod uh, detaliat uh, situația agenției Frontex în 2013 și ține cont și de răspunsurile pe care le-am formulat la întrebările care ne-au fost adresate de raportor, în special cele care vizează consolidarea controlelor noastre pentru 2013. Prin urmare, alte comentarii nu avem, decât dacă și dumneavoastră aveți întrebări suplimentare. Am luat uh, și noi notă de recomandările din proiectul de raport și de observațiile formulate astăzi și vom face tot posibilul pentru a remedia punctele slabe identificate. În fine, aș dori să mulțumesc distinșilor membri din această comisie pentru comentariile făcute și în special domnului raportor pentru recomandarea sa de a acorda descărcarea de gestiune pentru funcționarea din 2013. Mulțumesc. Uh, Comisia Europeană, dacă dorește să intervină. Auf meinem Zettel stehen... Pe bilețelul meu figurează din partea DG Home, domnul Savary, domnul Luchetti, din partea Secretariatului General, doamna Musnier. Vă rog. Mulțumesc. În numele Comisiei Europene vis-a-vis -vis de descărcarea de gestiune pentru Frontex, noi am dorit să susținem comentariile a domnului director uh, vis-a-vis -vis de luarea în serios a comentariilor uh, curții de conturi din partea Comisiei uh, pe 2014 va exista un aviz uh, calificat datorită măsurilor întreprinse, dar uh, mulțumesc raportorului pentru acordarea descărcării de gestiune pentru 2013. Mulțumesc. Dacă Curtea de Conturi mai dorește să intervine o dată, văd că nu. Atunci, domnul raportor, uh, din nou, domnule Cerneschi, vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Voi fi foarte succint. Mulțumesc pentru toate observațiile formulate. Acum i-aș ruga pe colegi să-mi furnizeze comentariile și sub formă de amendamente. Reuniunile cu raportori din umbră vor fi organizate foarte curând. Mulțumesc! Mulțumesc! Vom discuta Uh, punctele 45 până la 60, același raportor, acordarea descărcării de gestiune pentru întreprinderile comune. Și cuvântul are din nou colegul Cerneschi. Din nou și din nou mulțumesc, doamnă președinte. Foarte succint. Întreprinderile comune au avut probleme în mare parte legate de fiabilitatea conturilor, de legalitatea tranzacțiilor și de controle interne și implementarea bugetară. Nivelul ridicat de uh, reportări reprezintă una din problemele identificate cel mai des de Curtea de Conturi. Artemis și ENIAC au avut parte de un aviz calificat din partea curții și astea de trei ori la rând. Aceste două fiind uh, comasate în 2014 într-o nouă întreprindere comună. De asemenea, Curtea de Conturi a dat un aviz calificat pentru 2013 datorită Uh, informațiilor insuficiente vis-a-vis -vis de strategiile de audit ex post. Și cu toate acestea, constatăm că toate aceste agenții au făcut demersuri pentru a rezolva problemele semnalate. EMI, IMI, pardon, Inițiativa prin Medicamentele Inovatoare, pentru al doilea an la rând, uh, rata de eroare se situează deasupra pragului de materialitate de 2%, lucru consemnat în auditul curții. Totuși, trebuie remarcat faptul că rata de eroare a scăzut în comparație cu anul precedent. Dragi colegi, aștept cu interes comentariile și amendamentele dumneavoastră. și promit că vom organiza reuniuni cu raportorii din umbră în număr suficient, câte vor fi necesare. Mulțumesc! Iar de uh, ITER și SESAR se ocupă colegul Vistisen. Vă rog! În calitate de raportor pentru aceste ultime două întreprinderi comune, voi încerca să fiu succint. În primul rând, ITER. Recunosc că ITER este o, un domeniu extrem de complex. Este vorba de un proiect științific de scară amplă. Totuși, se impun niște îmbunătățiri la nivelul uh, raportărilor și informațiilor oferite în baza raportului Curții de Conturi. Primul lucru care trebuie menționat este faptul că este extrem de important ca întreprinderea comună să își gestioneze riscurile vis-a-vis -vis de nou calendar operațional revizuit. Va trebui ca acest nou calendar să fie realist și să nu mai asistăm la alte majorări de buget. În același timp, trebuie subliniat faptul că că aspectele care țin de achizițiile publice ar trebui de asemenea revăzute și de asemenea ITER va trebui să-și re- revizuiască propriile norme interne pentru a se conforma noului regulament financiar în vigoare. Acum sar. Aici avem și mai puține puncte de ridicat în discuție. De fapt, singura chestiune vis-a-vis -vis de care am vrut să semnalăm anumite temeri se referă la faptul că rata de finalizare a obiectivelor anuale s-a cifrat doar la 82% și ne-am dorit progrese în acest sens în viitor. Eu sper că vom putea acorda aceste descărcări de gestiune în curând. Mulțumesc! Mulțumesc, acum are cuvântul domnul Balcitis. Ačiū, germa pirmininkė. <clears throat> Gerbiami kolegos, iš tikrųjų noriu paminėti, kad... Mulțumesc, doamna președinte, dragi colegi, aș vrea să vă spun că s-a muncit enorm pentru evaluarea acestor întreprinderi mixte Acestea sunt tot mai vizibile pentru cetățeanul european, de aceea este important să ne asigurăm că fondurile pe care le utilizează sunt corect și eficient cheltuite. Raportorul a menționat deja că de trei ani încoace a fost uh, emis uh, o, uh, un aviz uh, calificat din partea curții pentru Artemis, însă trebuie spus că ca răspuns la această critică, întreprinderile mixte au implementat planuri specifice de acțiune pentru a se asigura că rata de eroare va scădea pe viitor. Artemis și Clean Sky vor continua activitățile, activitățile lor în sensul diminuării riscului de eroare. Mă preocupă însă faptul că Curtea de conturi arată în raportul său un deficit de 290 de milioane de euro care ar uh, împiedica aceste întreprinderi care ar fi foarte greu de recuperat de către aceste întreprinderi uh, mixte. De aceea, cred că este necesar ca ele să furnizeze mai multe informații cu privire la sistemele pe care le au în practică pentru controlul financiar. Thank you, of course, to the rapporteurs for the, the work they have. Mulțumesc, domnul președinte. Mulțumesc și raportorilor. Am și eu câteva observații. În primul rând, ar trebui să ne gândim că poate nu e nevoie să amânăm descărcarea pentru întreprinderile mixte care au primit acele avize calificate, ci să vedem dacă planurile propuse de ele sunt puse în aplicare și ce rezultate au, fiindcă avem rezultate doar pentru o parte dintre ele. Sau încă nu s-au efectuat suficiente audituri în statele membre. În al doilea rând, observ că nu avem foarte multe informații în legătură cu eficientizarea cheltuirii banilor în aceste întreprinderi mixte și încă ceva, chiar și la Curtea de Conturi, în raportul acela, nu avem informații suficiente privind situația contribuțiilor partenerilor. Știți că fiecare se bazează atât pe bani publici cât și pe contribuții. N-am văzut care e situația banilor din contribuții. Foarte rar se menționează aceste contribuții și lipsesc informațiile chiar și din uh, rapoartele scrise ale curții de conturi. De aceea aș vrea să Sigur, voi depune și amendamente în această direcție. Am uh, cerut uh, informațiile necesare și aștept acum răspunsurile. Mulțumesc! Vă mulțumesc. Este important să primim aceste răspunsuri. Și acum, domnul Cariniani și domnul Nimisca sunt prezenți din partea Comisiei Europene. Cine începe? Vă rog. We associate... Da, mulțumesc. Ne alăturăm și noi observațiilor făcute de Curtea de Conturi. Credem că raportul este unul foarte bun și subliniază provocările acestui proiect, pentru că trebuie să ținem cont de faptul că e vorba de un proiect mare cu șapte parteneri participanți. E clar că acest raport uh, semnalează neajunsurile detectate și că acestea decurg din uh, nereguli de guvernanță a proiectului. Sunt de acord cu domnul raportor care a subliniat că aspectul cheie de rezolvat uh, în curând, cât mai curând posibil, este programarea cheltuirii, cheltuirii uh, fondurilor. Acest mecanism de programare este în curs de revizuire. În curând, uh, ITER, Organizația Internațională, va avea un nou director general și uh, sigur că evaluarea uh, impactului asupra costului acestui proiect este așteptată în iunie 2015. În iunie vom avea, deci, noul, noua programare convenită cu partenerii internaționali și sperăm că vom putea până la sfârșitul acestui an să începem să punem această programare în uh, aplicare la sfârșitul anului. Suntem de acord că proiectul viitor pentru energie poate fi îmbunătățit, dar suntem mulțumiți și de ceea ce s-a făcut până acum, pentru că recomandările curții de conturi se referă la anumite aspecte și subliniază și ceea ce s-a făcut bine până acum. Vă mulțumesc încă o dată, atât am avut de spus. Um, yes, thank you and good afternoon. Bună ziua, mulțumesc. În ceea ce privește inițiativa medicamente inovatoare, vreau să mulțumesc uh, raportorului și întregului uh, grup uh, privind uh, descărcarea de gestiune, rata de eroare este încă deasupra pragului de 2%, dar vreau să vă spun din nou că a scăzut semnificativ. Eu am făcut destul de multe eforturi ca să comunic regulile raportării financiare astfel încât beneficiarii să le respecte cu mai multă ușurință, reducând astfel rata de eroare. Iar uh, în ceea ce privește contribuțiile partenerilor, sigur că reprezintă o întrebare importantă și suntem și noi, Comisia, interesați să aflăm uh, răspunsuri la această întrebare. Suntem însă încrezători pe baza uh, informațiilor pe care le avem uh, din partea companiilor care au oferit contribuții că aceste uh, contribuții vor fi utile. Datele vor dura uh, până vor fi colectate și sintetizate și probabil că până la uh, finalizarea acestui proiect încă vom mai primi și vom mai centraliza astfel de contribuții. Mulțumesc! Văd că nimeni nu mai dorește să ia cuvântul. Raportorul dorește să... Raportorii doresc să revină. Văd că nu. Am ajuns la sfârșitul acestui punct de pe ordinea de zi și trecem la punctul 61 de pe ordinea de zi. Este vorba de un proiect de aviz privind Fondul European pentru Investiții Strategice. Astăzi, la uh, reuniunea coordonatorilor, uh, l-am numit pe domnul Michael Toirer, raportor, care dorise să fie prezent uh, aici astăzi cu această ocazie. Din motive personale, nu poate participa și va fi înlocuit de colegul Ali. Sper că aveți notițele domnului Toerer și aveți cuvântul în numele raportorului. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Din câte am uh, reușit să vorbesc cu domnul Torer, așa pe fugă, aș putea să vă informez că unul dintre aspectele majore care vor fi revizuite este uh, acordarea de drepturi de plină Curții Europene de Conturi să auditeze întregul proces legat de fondurile pentru investiții strategice și de asemenea să evalueze eficiența și eficacitatea măsurilor care vor fi luate pentru punerea în aplicare a acestui plan. Pe de o parte vorbim despre simplificarea procedurilor, ușurarea lor, dar pe de altă parte despre măsuri de control care ar trebui puse în aplicare pentru protejarea proiectului și pentru a ne asigura că resursele alocate vor fi cheltuite așa cum se cuvine. Ceea ce trebuie să evităm cu orice preț este încălcarea sau uh, ratarea țintelor uh, strategiei Orizont 2020 nu ar trebui să fie atinsă cu nimic uh, aceste, uh, nu ar trebui să fie afectate cu nimic aceste ținte, acest plan nu trebuie să ridice obstacole în calea uh, alocării fondurilor structurale în loc să le înlocuiască, ar trebui să le completeze și ar trebui să fie puse în aplicare în paralel. Unul dintre obiectivele majore ale planului este de a avea profit la aceste investiții, să fie o profitabilitate a investițiilor care să contribuie la crearea de locuri de muncă. Și nu mă refer doar la locuri de muncă sezoniere, ci la locuri de muncă permanente care să aducă după sine creșterea economică. De asemenea, trebuie să existe o profitabilitate pe termen lung a întregului proiect. În момента toată което se обсъжда. Asta am reușit să discutăm până acum cu domnul Torer. Um, unul dintre cele mai importante aspecte care trebuie analizate este felul în care vor fi alocate resursele. Grupul de lucru care va selecta proiectele trebuie să funcționeze transparent, dar înainte de toate trebuie să ne spună comisia și comitetul director al fondului care vor fi prioritățile de finanțare va trebui să analizăm viabilitatea proiectelor finanțate. Cred că deja suntem puțin în întârziere față de aceste obiective. Deja s-a spus că acest lucru se va face în, următoarea, în următoarele trei ani, însă noi încă nu am stabilit prioritățile acestui fond. Totuși, mai e ceva fondurile uh, care sunt uh, contribuții private la acest fond deja au început să curgă. Mulțumesc! Mulțumesc, dau cuvântul domnului Lazaro din partea Curții Europene de Conturi. I wish to inform uh, Cont that the European Court of Audit Vreau să vă informez că Curtea Europeană de Conturi a decis deja să emită o, un aviz în legătură cu acest uh, fond am fost uh, numit raportor pentru acest aviz și scopul nostru este că să avem un prim proiect de raport pe 4 martie, care va fi discutat de membrii Curții de Conturi. Deci credem că raportul va fi gata la timp pentru dezbatere în Comisia uh, Control Bugetar. Mulțumesc! Das ist eine gute Nachricht. O veste foarte bună în această perioadă în care veștile bune sunt foarte rare, doresc să intervin și eu la acest punct și să descriu puțin uh, provocările care sunt în fața noastră. Mm, nu sunt sigură de ce avem nevoie pentru a merge uh, înainte. Avem nevoie de. Cred că situația este foarte delicată rare ori în trecut am uh, văzut un proiect care să fie atât de vag. Și trebuie să fiu foarte atentă, foarte prea precaută din acest punct de vedere, pentru că această neclaritate ne poate duce în situația în care uh, punem întrebările care nu sunt cele potrivite. Cred că domnul uh, Toirar trebuie să se ocupe de accesul Curții Europene de Conturi la auditarea acestui uh, fond. Uh, auditul trebuie să se desfășoare nu doar pentru cei 8, suma de 8 miliarde de euro, ci pentru în toate investițiile uh, făcute pentru că cu aceste surse de finanțare comasate am avut uh, experiențe deloc uh, fericite în, uh, în uh, trecut și întotdeauna am avut probleme cu asemenea fonduri fiduciare. Cred că acestea au o, aduc cu sine o, o problemă specifică. Am vizitat, comisia noastră a vizitat zona Abruților din Italia, unde a avut loc, uh, unde au avut loc cu tremurile respective și um, am văzut cât de ușor este, de, este să înșel când vine vorba de bani existenți uh, în realitate. Întregul fond trebuie să facă obiectul uh, procedurii acordării de, de uh, descărcării de gestiune de către Parlamentul European. Și apoi, Cred că putem învăța din experiența trecută următoarele. Dacă Banca Europeană de Investiții nu dorește să-și uh, piardă ratingul de AAA, atunci va trebui să financeze uh, proiecte care nu au nicio legătură cu problemele adevărate ale Uniunii Europene. Deci uh, nu doar argumentele bancare trebuie să fie ținute trebuie să țină seama nu doar de argumente bancare, ci și de criterii care țin de dezvoltarea Uniunii Europene. Drept urmare, Comisia Europeană ar trebui să aibă un rol mult mai important când uh, vine vorba de alegerea acestor proiecte. Apoi, în ceea ce privește instrumentele financiare, cred că ar trebui să mulțumim Curții Europene de Conturi pentru activitatea de până acum, pentru că uh, nici, aceste, nici experiențele trecute nu au fost foarte fericite legate de aceste instrumente financiare. În, dezvolt, în zona rurală există 14 asemenea instrumente financiare în șapte state membre. Și nici un stat membru și niciun, uh, ins, niciun instrument financiar nu a plătit vreun euro. Uh, însă 340 de milioane de euro au ajuns la bănci. Deci băncile au primit banii necesari pentru a-și înfrumusețea bilanțul. Trebuie să ne punem această întrebare. Când trebuie plătiți acești bani? Trebuie să stabilim niște termene foarte clare, pentru că dacă nu, băncile vor păstra acești bani în din 40 de miliarde de euro, uh, deci sursele de finanțare sunt defini, uh, definite în mod uh, diferit. Doar 47% din fondurile, de, fondurile structurale au fost plătite în ultima perioadă de, de, de finanțare și trebuie să ne întrebăm ce s-a întâmplat cu restul banilor. Sunt întrebări la care nu am găsit un răspuns până acum, întrebări pe care, care pe mine mă interesează în continuare. Banca Europeană de Investiții are încredere în propriile capacități, însă cine urmează să se ocupe de, aș, de acest fond la banca, de la Banca Europeană de Investiții? pentru că pe lângă acest fond special de investiții, Banca Europeană de Investiții are și alte uh, sarcini de, uh, de, de îndeplinit și trebuie să țină seama și de capacitatea administrativă existentă la Banca Europeană de Investiții. Eu mă întreb cine urmează să se ocupe la BEI de toate aceste lucruri. sau uh, activitatea de până acum a BEI este rebotezată pur și simplu în Fondul European pentru Investiții Strategice, toată lumea spune că nu. Activitățile tradiționale ale BEI vor fi continuate pe lângă uh, noile investiții din cadrul fondul uh, din cadrul Fondului European de, pentru Investiții Strategice și aș dori să știu atunci cine anume de la BEI se va ocupa de noile activități. În cadrul uh, acestui fond Uh, fiduciar avem uh, nevoie de garanții de raportare cât mai cuprinzătoare, cel puțin o dată pe an. Aș prefera ca raportarea să aibă loc de două ori pe an, din, din momentul în care uh, această inițiativă va, fi, va demara și pentru mine toate aceste uh, puncte sunt foarte importante și voi insista pe marginea lor. Văd că nimeni altcineva nu mai dorește să ia acum uh, cuvântul. Uh, este o temă care este, mi se pare mie, evitată de toți uh, colegii și dau acum cuvântul domnului Ali, care îl, reprezint, îl înlocuiește pe raportor. Doamna președinte, total de acord cu cele spuse de dumneavoastră. De asemenea, sunt uh, de acord cu faptul că întreaga sumă ar trebui să facă obiectul uh, auditului. Întregul fond uh, creat de mecanismul de garantare, e vorba de 16 miliarde din 21 de miliarde care vor veni din bugetul Uniunii Europene. De aceea, nu contează dacă vorbim de 315 miliarde care vor proveni din acest uh, fond de garantare. Important este cum vom selecta proiectele și cum vom distribui acești bani pe teritoriul Uniunii, pentru că nu ar trebui să fie state membre lăsate în, în urmă care să nu poată profita de pe urma acestui fond. Scopul acestui fond este de a reduce dezechilibrele în investiții strategice. Evident, putem constata acest dezechilibru în prezent. Eu sunt optimist și sper că acest plan va avea rezultate bune pe termen relativ scurt. So do we and we hope our best, really. Și noi uh, sperăm același uh, lucru. Am ajuns la următorul punct de pe ordinea de zi. 62. Domnul Lazaru ne va prezenta secretele uh, ratelor de eroare pentru că și m-ar bucura dacă ar fi prezenți unii din uh, noi colegi la acest punct de pe ordinea de zi. Aveți cuvântul, domnul Lazaru. Vă mulțumesc, uh, doamna președintă. Curtea Europeană de Conturi acordă o importanță deosebită uh, declarațiilor de asigurare uh, DAS anuale și aș dori să vă mulțumesc pentru invitația adresată, pentru a vă explica ce se află în spatele ratei de eroare cele mai probabile. Peter Vorș va ține această prezentare și apoi vă vom sta la dispoziție pentru un schimb de opinii. Uh, thank you. Mulțumesc. Este o mare plăcere pentru mine astăzi să vă prezint acest uh, subiect care se referă la statistici și în această prezentare ne vom concentra pe statistici și nu, vom, nu voi uh, aminti celelalte uh, elemente relevante pentru un audit. Pe această imagine vedeți care sunt cerințele stabilite prin tratate. Noi nu oferim atestate, ci trebuie să red- redactăm, să oferim o privire de ansamblu în ceea ce privește tranzacțiile efectuate. Avem și opțiunea de a complementa uh, această analiză cu evaluări suplimentare, însă este o opțiune, nu este o obligație. Obligația se referă la privirea de, ansa- de ansamblu. Aici sunt uh, cuvinte luate din declarațiile curții și, uh, în primul rând, este vorba de o uh, declarație. Toate grupurile politice sunt afectate de uh, erori. În al doilea rând, vedeți o explicație și motivul care stă la baza primei declarații, însă nu este vorba de declarație în sine. Aceasta se referă la pragul de uh, importanță. Apoi, de ce folosim tehnica de a avea eșantioane? Ei bine, este imposibil să analizăm toate tranzacțiile și pentru un auditor, orice situație în care nu poți analiza întregul, trebuie să uh, recurgi la eșantioane. Și cred că uh, nimeni nu trebuie, nimănui nu trebuie să-i aducem aminte că există un număr enorm de tranzacții individuale și provocarea care este în fața noastră este de uh, a trage unele concluzii simple, accesibile, în urma examinării tuturor acestor date. Pentru acest lucru avem nevoie de uh, stabilirea unor eșantioane. Și care sunt eșantioanele uh, pe care le putem folosi? Există multe tipuri, dar aici regăsiți uh, cei, mai, uh, trei, cei mai importanți trei candidați. În primul rând, să avem o abordare uh, rațională, uh, să, ne, să evaluăm tranzacțiile care sunt uh, riscante. Dacă avem această abordare, în mod sigur vom găsi un număr mare de rate. Rămâne de văzut dacă vom putea convinge pe cineva că mm, această metodă reflectă realitatea. Este o abordare posibilă. Al doilea, în al doilea rând este vorba de o randomizare uh, întâmplătoare Problema dusă de această abordare este că ajungem în situația analizării unor tranzacții uh, de mici dimensiuni și apoi în următoarele imagini vă voi uh, prezenta o altă abordare. Aici aveți un exemplu real din uh, domeniul de cercetare, cheltuieli până la 10,4 miliarde de euro Metoda urmată este următoarea. În a doua uh, coloană, tranzacții în populația auditată, vedeți că majoritatea tranzacțiilor nu sunt foarte mari. Cred că mai mult de jumătate din aceste tranzacții uh, se regăsesc undeva între 0 și 1000 de euro. Dacă se recurge la o selectare întâmplătoare mai, mult mai mult de jumătate din eșantioanele auditate se vor încătra în această categorie, însă acestea nu uh, reprezintă o parte prea mare. Dacă a, uh, schimbăm uh, metoda a, și trecem la coloana cu cheltuielile, deci nu ne concentrăm pe tranzacțiile de, de mici dimensiuni, ci pe uh, Uh, tranzacțiile care reprezintă majoritatea cheltuielilor, chiar dacă numărul tranzacțiilor este mai, mai uh, redus, cea mai parte a, a, a plăților este reprezentată de plățile de peste 100.000 de euro. Și pe următoarea imagine vedeți o comparație. Dacă avem o, o selectare la întâmplare, putem uh, prezenta o imagine mai cuprinzătoare a tranzacțiilor de mici dimensiuni, însă nu am ști prea multe despre uh, cheltuielile mari care uh, reprezintă totuși cea mai mare parte a, a cheltuielilor efectuate. Dacă putem, dacă trecem acum la următoarea imagine, aici puteți vedea criteriile de care trebuie să țină seama în momentul în care stabilim uh, mărimea eșantionului. În primul rând, pragul, uh, pragul de importanță, care este acum la 3%, apoi nivelul de încredere uh, preconizat, noi ne așteptăm să ajungem de fiecare dată la un nivel de încredere de 95% și, dacă este să trag la ultimul punct, este vorba de rata de eroare găsită și următoarea imagine cred că vă va explica mai bine situația. Yes, uh, datele sunt extrase din raportul anual, unde se regăsește rata de eroare descoperită pe parcursul anilor și nivelul încrederii. Deci linia roșie uh, reprezintă nivelul maxim posibil, respectându-se plafonul de 95%. Linia verde reprezintă plafonul minim. Un cel mai eficient uh, audit posibil este unul unde linia verde uh, se apropie de 2%, uh, cu o încredere de 95% și nu mai mult, uh, care asigură că linia verde se apropie de 2%. În anul 2009 am fost foarte apropiați de această situație, însă în ultimii câțiva ani linia verde s-a situat bine peste 3%, deci am putea să ne justificăm uh, rezultatele cu o mărime destul de redusă a eșantionelor folosite și dacă, putem, dacă este să trecem la următoarea imagine, regăsim o, o comparație. În total am examinat uh, 1202 de tranzacții în anul 2014. Mm, mai mult de un sfert din uh, domeniul coeziunii, o cantitate similară din uh, domeniul uh, agricol și dacă rata de eroare se păstrează la nivelul actual, am putea reduce numărul de controle la 600 și să avem aceeași privire de ansamblu din punct de vedere statistic asupra asupra realității. Este vorba de 200 de tranzacții în domeniul părții de coeziune, 230 în domeniul PAC și 164 de tranzacții în domeniul gestionării directe și administrației. Deci, um, din păcate, rapoartele nu ar mai fi atât de detaliate, nu mai putea prezenta o rată de eroare foarte precisă în ceea ce privește uh, gestionarea directă și am descris această situație prin rapoartele anuale recente. În momentul în care beneficiarii uh, justifică modul în care au fost cheltuiți uh, banii și uh, reacția până în momentul în care Comisia acceptă modul în care fondurile au fost cheltuite, Nu am uh, analizat situația în care Comisia nu, ar uh, accept, nu acceptă uh, uh, cele spuse de uh, beneficiar, deci așteptăm până când se primește justificarea din partea Comisiei. Prin următoarea uh, imagine puteți vedea că începem uh, alegerea eșantionelor pentru, pentru anul 2000. Uh, 15 deja din următoarele luni și datorită faptului că la sfârșitul anului se efectuează majoritatea plăților, atunci pe această perioadă ne concentrăm și noi uh, controlele. Din punctul de vedere al tranzacțiilor, trebuie să decidem dacă acestea au fost uh, uh adecvate și legale, dacă beneficiarii au avut dreptul de a primi uh, banii uh, respectiv sau nu. Apoi, dacă suma plătită a fost uh, calculată în mod greșit, estimăm eroarea, pentru că există o diferență între o supraplată de 1% și alta de Există două sau trei tipuri de erori, o eroare cuantificabilă pe care o extrapolăm și o folosim ca bază pentru calcularea ratei de eroare cele mai probabile, și apoi erori care nu pot fi cuantificate și alte probleme de conformitate despre care să vă dau câteva detalii imediat. Putem să vă spunem care este uh, frecvența acestor erori în cadrul unui eșantion, nu în cadrul întregii populații pentru că, după cum am văzut deja, ne concentrăm mai mult pe plățile de uh, dimensiuni mai mari, nu pe întreaga uh, populație de tranzacții. Și aici uh, vedeți care este situația pentru anul 2013. O concluzie se referă la faptul că 60% din uh, erori uh, provin din schemele de, prin care banii uh, sunt banii sunt uh, rambursați pentru costuri avansate, pentru plăți avansate și în ultimul și acum vă prezint o imagine care este gândită pentru a vă demonstra că unele elemente nu pot fi cuantificate și nu le-am uh, cuantificat niciodată. Publicitatea, uh, banii cheltuiți pentru, uh, pentru steaguri, pentru afișe și așa mai departe. Dacă facem o verificare la fața locului și descoperim că nu există aceste aceste afișe, scriem pur și simplu o scrisoare celor care nu au pus un asemenea afiș, dar nu cuantificăm uh, această situație. În ceea ce privește achizițiile publice, doar o treime din aceste uh, erori sunt uh, cuantificate Termenele limită reprezintă o altă, o altă uh, problemă, atâta vreme cât proiectul se desfășoară bine, um, nu cuantificăm depășirea uh, termenelor limită pentru executarea unei lucrări. Apoi, există situații pe care le cuantificăm Um, plătirea unui uh, salariu complet unei persoane care lucrează doar 50% uh, din timp pentru un proiect finanțat din bani uh, europeni, cererea de rambursare a, a TVA sau costuri plătite înainte ca cererea să fie depusă și vedeți aici uh, formula prin care calculăm uh, rata de eroare pentru proiectul respectiv. Și putem merge înainte câteva uh, imagini. Vedeți aici un teren agricol, care de fapt nu este foarte agricol și dacă un agricultor pretinde acest lucru, modul de uh, cuantificare depinde de suprafața de teren declarată. Dacă este vorba de o situație excepțională, dacă ce vedeți aici este doar colțul unei suprafețe și restul este uh, într-adevăr o pășune, atunci rata de eroare va fi una mică. Dacă întregul teren arată așa, rata de eroare va fi una mai mare. În ceea ce privește acum corecțiile financiare care apar deseori, corecțiile financiare acoperă Uh, o gamă largă de acțiuni, retrageri, de exemplu. Un stat membru declară că își va retrage cererea de a primi finanțare pentru un uh, proiect și în cazul uh, respectiv statul membru poate folosi banii respectivi pentru alte proiecte care urmează apoi să facă parte din populația supusă unui audit Apoi, corecțiile financiare nete. În aceste cazuri, statele membre nu pot, statele membre nu pot folosi uh, sumele respective și pe cale de consecință finanțarea uh, de la bugetul Uniunii Europene în statul respectiv uh, scade, revin, banii respectiv revin la bugetul european și pot fi folosiți, însă nu pentru proiectul respectiv. Apoi, conformitatea, autorizarea conformității este un mecanism gândit mai ales pentru domeniul agricol. Corecțiile nu ajung să fie resimțite de agricultori în mod direct, Am evaluat și măsurile Uh, corective care au avut un impact mare în ultimii ani asupra ratei de eroare. Și aici aveți o listă de factori care uh, vor fi, de care vom ține cont sau nu, mai mult sau mai puțin. Dacă uh, controlele sunt făcute separat față de auditurile făcute de noi, dacă au un impact asupra unei cereri individuale, foarte probabil vom ține cont de ele. Decizia depinde de la un caz la altul. Dacă, pe de altă parte, uh, lucrurile sunt corectate după vizita noastră, este frumos să vedem că aceste lucruri au fost, uh, au fost corectate, însă tranzacțiile respective nu au fost, nu au fost supuse unui audit și dacă sunt corecții generale nespecifice, este greu să ținem cont de ele. Deci ce dorim să spunem este că avem nevoie de informații foarte clare despre ce a fost, uh, pentru ce anume s-a cerut rambursare și pentru ce anume nu. Doar pe baza acestor informații clare putem lua decizii potrivite. Vă permit să citiți uh, acest diapozitiv și să îmi adresați uh, întrebări dacă doriți să vă explic cum funcționează extrapolarea eroilor uh, măsurabile. Nu este o situație întâlnită în mod normal, însă este un mod de a vă prezenta modul în care calculăm rata de eroare. Trebuie să calculăm de asemenea limitele încrederii am fost convins să nu vă prezint uh, formula completă pentru acest lucru, este însă devierea standard a mărimii eșantionului, este un element cheie. Eșantioane de uh, dimensiuni mai mari reduc limitele încrederii, dar nu în mod uh, major. Acestea sunt rezultatele din anul 2013 și dacă vă uitați la uh, punctele uh, roșii, vedeți uh, rata de eroare uh, cea mai probabilă la agricultură 3,6%, la, la alte domenii se ajunge la, la capitolul 4, de exemplu, la 6,7%, însă nivel, nivelurile de încredere se suprapun. Deci, un statistician nu va ajunge la concluzia în mod automat că, situația, că o situație este mai rea decât alta. Însă, dacă comasăm doi ani împreună, unde rezultatele au fost uh, coerente și dublăm mărimea eșantionelor, uh, nivelele de încredere uh, se micesc și atunci vedem că, într-adevăr, situația de la pilonul 1 din agricultură este mai gravă decât de la pilonul 2 de dezvoltare rurală. Următoarea imagine vă, vă prezintă dis, uh, distribuția de la capitolul 5, uh, politica regională. Prima linie se referă la rezultatele doar pentru anul 2013. Există un deficit de 6,4% între limita superioară și cea inferioară. Dacă dublăm mărimea eșantionului, uh, această limită se micește, dar tot rămâne suficient de, de mare. Acum, Comisia vă furnizează un număr mare de informații prin rapoartele, prin uh, rapoartele anuale și uh, admirăm uh, capacitatea, capacitatea Comisiei de sinteză. Deci Comisia oferă foarte multe informații despre modul în care ei uh, privesc situația pe baza informațiilor pe care le primesc de la statele, statele membre și se ajunge la o medie de 2,8% pentru raportul de activitate 2013. Și aici vedeți o comparație între uh, concluziile noastre și concluziile uh, Comisiei. La agricultură 3,6%, uh, pilonul 1 de la agricultură, DJ Agri, poate nu există echivalență perfectă, însă există o echivalență între populațiile auditate. DJ Agri uh, ajunge la o cifră cu 0,9% mai, mai uh, redusă. La fel, o situație similară la dezvoltarea rurală în ceea ce privește ocuparea. Uh, cifrele sunt uh, aproape aceleași, însă la regio există o diferență mare între cifra prezentată de noi și cifrele comisiei. Sper că prezentarea mea nu a fost prea plictisitoare și că v-am uh, ajutat să înțelegeți care este plus valoarea oferită de statistici și limitele statisticii. Este dificil să găsim o alternativă procesului de eșantionizare statistică pentru a putea înregistra mai bine uh, întregile tranzacții care au loc. Poate pe viitor, dacă procedurile uh, furnizării informațiilor de către statele membre vor fi îmbunătățite și mecanismele de verificare acestor informații de către Comisie vor fi îmbunătățite. Situația se va schimba. În acest moment vă pot spune că există unele limite din punct de vedere statistic. Mulțumesc. Mulțumesc. Se poate spune că este o știință în sine și statistica asta. Dar în orice caz a fost interesant să avem și noi acces la o privire din interior. Există o solicitare de aliniere a metodelor de evaluare între Comisie și Curtea de Conturi. Cifrele par totuși destul de diferite și probabil explicația e că Comisia pleacă de la cifre mai mici pentru că arată mai bine, nu-i așa? întrebarea legată de alinierea metodelor, în special la achizițiile publice și rata de eroare de acolo. Care este părerea dumneavoastră în această privință? Credeți că ce s-a făcut până acum este suficient sau trebuie să reluăm subiectul? Mulțumesc pentru un răspuns în acest sens. Thank you, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș spune că nu există neapărat diferențe semnificative între abordarea curții și cea a comisiei. Pe achiziții publice, în speță, obiectivul comisiei este acela de a proteja bugetul Uniunii. Obiectivul curții este de a cuantifica rata de eroare pe care le depistăm prin testarea tranzacțiilor. Totuși, după rezoluția de descărcare de gestiune din 2012 a Parlamentului European, colaborăm cu Comisia și suntem într-o etapă finală pentru a găsi numitorul comun și să evităm aceste discuții legate de diferența de metodologie care apar an de an atunci când este vorba de cuantificarea erorilor în ceea ce privește achizițiile publice. Și tot în baza rezoluției de scară de gestiune a Parlamentului European din 2012 abordăm și chestiunea ecocondiționalității și într-o etapă ulterioară ca membru responsabil pentru declarația de asigurare, aș dori să colaborez cu Comisia pentru a aprofunda chestiunea multianualității. N-aș spune neapărat că ar trebui să existe o aliniere în această privință, dar cred că se impune ca cele două părți, dar și Parlamentul European, să obțină date mai multe în ceea ce privește caracterul multianual și să mai evităm și discuțiile din această perspectivă. Așa cum arăta colegul meu, suntem obligați să aplicăm o metodologie statistică pentru determinarea nivelurilor de irregularități la tranzacțiile subiacente și continuăm să facem planificările de rigoare și să oferim rapoarte către autoritățile legislative, astfel încât și dumneavoastră să puteți îndeplini responsabilitățile de supraveghere publică ce vă revin. Dacă mi-mi permite și mie o completare, spuneam în prezentarea mea că pe noi nu ne deranjează cifrele pe care le furnizează DG Agri, Asta și pentru că și-au uh, îmbunătățit uh, foarte mult metodele în ultimii ani, la fel ca și DG Regio. Există, iată, deci um, semne pozitive, dar toate acestea fac parte dintr-un parcurs și nu reprezintă destinația finală. Da, atunci și noi suntem dispuși să ne implicăm în această călătorie, în acest parcurs. Dar mai spuneați că se contabilizează doar o treime din erorile din procedurile de achiziții. Și vă întreb, care treime este și de ce doar o treime? Pentru că sunt foarte multe lucruri care pot să meargă prost în achizițiile publice. Legislația în domeniul achizițiilor publice este extrem de complexă s-ar putea să verificăm o operațiune de achiziții publice și să nu fie disponibile toate documentele. Să spunem, de pildă, că uh, plicurile în care s-au uh, depus uh, ofertele de licitație nu sunt disponibile, dar în rest sunt disponibile toate documentele evaluând situația, noi considerăm că lucrurile totuși au fost uh, făcute în mod corespunzător. Dar în caz de documentație incompletă s-ar putea referi, ca acum câțiva ani, la o situație debită la comisie În loc să publice rezultatele unui anunț în jurnalul oficial, într-o cerere de oferte, a răspuns pe e-mail ofertanților care nu și-au judecat oferta. Ceea ce nu e um, legal, dar totuși am exagerat importanța unei astfel de situații dacă am include o rată de eroare. Trebuie să evaluăm de la caz la caz pentru a stabili ce incident este suficient de grav pentru a fi inclus în rata de eroare. Mulțumesc. Dacă colegii nu prea au chef astăzi de vorbă, îi și înțeleg, dar Iată, ajungem și la finalul acestei punct de pe ordinea de zi, ne mai fiind nimeni înscris la cuvânt. Mulțumesc în orice caz pentru această prezentare impresionantă. Vă pun la dispoziție diapozitivele uh, tuturor um, doritorilor și cu siguranță vom reveni la un moment dat asupra acestei uh, tematici. Mulțumesc încă o dată pentru prezența și pentru această prezentare. Și iată că am ajuns aproape la finalul ordinii noastre de zi, la punctul 64. Aș dori să vă informez despre situația trialogului în ceea ce privește armonizarea legislației penale, dreptului penal. Asta în contextul combaterii fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin intermediul dreptului penal. Aici um, cooperăm cu Comisia Libe mai sunt uh, foarte puțin curajoși care, de fapt, uh, se prezintă la toate aceste discuții, cărora le mulțumesc. De regulă, oricum, sunt salariați care nu încotro. În rest, um, să spunem, colegii au fost într-un număr destul de limitat. Deci noi ne-am parcurs, uh, parcursul intern să spunem, al acestor discuții aici la nivelul Parlamentului, dar la nivelul Consiliului există mai rezerve vis-a-vis -vis de textul Comisiei. Mm, iarăși avem de-a face cu fenomenul conform căruia uh, Consiliul revine la texte acceptate în prealabil, ceva de genul facem uh, trei pași înainte, mm, doi înapoi, chiar mai rău, astăzi au fost trei înainte, patru înapoi. Revenim uh, iarăși la competențele și atribuțiile Uh, parchetul european cu privire la TVA și înșelăciunea de TVA. Eu cred că uh, în ceea ce privește TVA, mm, dacă se depășește un anumit uh, prag, ar trebui să existe astfel de competențe la parchetul european. Însă, în orice caz, nu putem continua ca până acum în ceea ce privește nedepistarea acestor cazuri și neurmărirea lor penală. Ne aflăm într-o situație dificilă și în ceea ce privește sancțiunile minime și praguri aferente acestor sancțiuni, lucrurile sunt complicate. Consiliul a redus uh, pedepsele maxile de la 5 ani la 4, a eliminat complet uh, prescrierea din acest regulament, dorește ca aceste praguri să se menționeze doar la considerente, lucru complet inacceptabil pentru noi. Deci la articolul 7, uh, astăzi am consemnat un regres. Nu suntem uh, dispuși să acceptăm uh, acest tip de dialog cu Consiliul pentru că considerăm că parchetul european trebuie să beneficieze de un temei juridic uh, Uh, în baza căruia să lucreze, pentru că altfel nu are rost, poate să-și facă bagajele și să plece acasă. În orice caz, uh, sunt elemente necesare pentru îmbunătățirea cooperării în domeniul justiției în Europa. Mi-aș fi dorit uh, să vă pot spune astăzi mai multe, să vin și eu cu fumul alb, Dar, din păcate, suntem cu un pas mai departe de atingerea unui consens decât am fost ieri. Președinția letonă a prioritizat acest dosar, dar uh, să spunem că forțele adverse de la nivelul Consiliului uh, se fac auzite și resimțite. Continuăm și, evident, voi reveni cu o informare însă lucrurile merg greu și trebuie să spun că sunt dezamăgită pentru că în tratatul de la Lisabona am oferit temei juridic separat pentru EPO, pentru parchetul european, care are nevoie acum și de instrumentele necesare pentru a lucra. și sigur că acest lucru presupune și modificări la nivelul sistemelor de justiție din statele membre. Suntem conștienți de acest uh, lucru și nu uh, spunem că e un lucru ușor. De dacă n-am face sau n-am fi făcut astfel de lucruri și în trecut, nu am fi ajuns cu Uniunea Europeană unde suntem astăzi. Am presupus am, că în domeniul justiției lucrurile se împun cu mare greutate, dar nu ne așteptam chiar la astfel de rezistențe. Când a fost vorba de piața internă, am, am luat notă de uh, rezervele care existau, dar totuși am uh, continuat. Dar că acum în uh, domeniul justiției rezervele și reacțiile adverse să fie atât de puternice încât să nu, fie, să nu poată fi făcut nici măcar un prim pas, acest lucru nu este acceptabil. Se vede că la nivelul Consiliului cei care participă la grupurile de lucru nu doresc decât să treacă timpul, să treacă și tema fără să ia lua o decizie. Însă noi asistăm la pierderea de bani zi de zi datorită incapacității de colaborare dintre statele membre, datorită lipsei unei definiții unitare pentru înșelăciune uh, și faptul că mm, se poate alege, să zicem, sistemul uh, juridic cel mai uh, benefic este o realitate. Și sigur, piața unică este un câștig, dar piața unică a creat poate și anumite organizații uh, criminale și cred că lumea așteaptă din partea noastră să și combatem acest uh, fenomen, așa cum am creat piața internă, să și combatem, să spunem, devierile de la traseu corect. Raportorul uh, principal este din partea socialiștilor. În orice caz, uh, suntem um, hotărâți să continuăm pentru că ar exista niște um, urmări foarte grave dacă nu am face. vedem că acest uh, domeniu Uh, este oarecum călcat în picioare de statele membre, ni se spune că nu avem decât drept de consultare și că o decizie, până la urmă, este singurul moment în care putem să ne implicăm și noi. În orice caz, nu renunțăm. Asta a fost informarea mea. Văd că nu mai dorește nimeni să intervină. Ajungem așadar la finalul punctului 64. Banu, domnul Balcitis, vă rog. Da, într-adevăr, parchetul european ca instituție e o construcție suplimentară în fiecare stat membru. Există instituțiile de resort, dar iată avem și temeiul juridic acum. Și dacă reușim să creăm un astfel de sistem cu bani europeni de data aceasta, Ehm, se și cheltuie până la urmă mulți bani europeni în statele membre, nu? Nu va fi o luptă ușoară. Da, cred că mergem pe calea cea bună, că am reușit să impunem reforme și la OLAF. Aveți dreptate, doamnă președinte, nu trebuie să existe impunitate și în anumite state membre, din păcate, acest lucru mai persistă. Și de aceea vă susțin întru totul demersurile. Mulțumesc! Urmează continuarea, ca și în cazul unui roman. La punctul 65 nu mi-au fost înaintate solicitări și de aceea aș dori să vă comunic că următoarea noastră reuniune are loc pe 23 martie la ora 15, continuată fiind pe 24 martie cu toată ziua. Mulțumesc de participare, reuniunea se suspendă.